So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir Așa, dragi colegi, dragi colegi, continuăm cu un atelier cu privire la evoluția negocierilor contractelor colective în statele program ale Troicii și în statele membre care au parcurs deja un astfel de program. Aș dori să mulțumesc uh, Departamentului de Politici A pentru contribuția la organizarea acestui atelier. Aș dori să salut uh, experții care vor interveni astăzi. În primul rând, Ricardo Rodriguez Contreras din partea Eurofound, Maria da Paz Campos Lima din partea Universității din Lisabona, Aurora Trif din partea Universității Dublin City, Peter Rini din partea Congresului Sindicatelor din uh, Irlanda și Aristea Kukidaki din partea Universității Manchester. Președintele spune că speră că a pronunțat corect. Mulțumesc pentru faptul că stați la dispoziția noastră pentru consultările de astăzi. Avem 45 uh, de răma- minute rămase până la pauza de prânz, după care vom uh, continua după amiază la 14.30. Permiteți-mi să spun câte ceva despre contextul în care Comisia noastră s-a hotărât să acționeze pe această temă. A existat în martie 2014 o rezoluție a Parlamentului European care tratează aspectele de ocupare și aspectele sociale în uh, cadrul politicii troicei. În politica de ocupare, în Comisia de Ocupare avem uh, o echipă care se ocupă de drepturile sociale din Grecia, rugămintea guvernului din Grecia și în al treilea rând avem și situația în care Comisia Europeană dorește să reînvigureze puțin dialogul social, o spun cu prudență pentru că este nevoie. Deci, în acest context mai amplu, au loc discuțiile de astăzi. Și fără a mă mai lungi, aș dori să dau cuvântul domnului Ricardo Rodriguez Contreras din partea Eurofund. 10 minute aveți la dispoziție, vă rog. The microphone? Some problems with the microphone? Yes, now it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să prezint un studiu recent a, cu privire la evoluția negocierilor colective pe o perioadă îndelungată de timp. Am văzut că multe se întâmplă în Europa în ultimii 15 ani, din, de pe la sfârșitul anilor 90, am încercat să avem o perspectivă îndelungată asupra acestui, uh, asupra negocierilor colective și am încercat să vedem care au fost evoluțiile în acest uh, domeniu. Ideea era să cartografiem uh, uh, evoluțiile și schimbările în reglementare și în practică din uh, această perioadă. Pentru că, după cum știți, s-au făcut foarte multe studii în ultimii ani în legătură cu acest lucru. Sunt câteva tendințe pe care le-am observat înainte de de criză. Care a fost ideea acestui uh, ideea este că acest studiu poate fi acum uh, uh, găsit pe site-ul Eurofund și poate fi și descărcat. Deci, noi ne-am concentrat pe problemele centrale legate de negocierile colective și am lăsat deoparte anumite detalii cu privire la, de exemplu, mecanismul de stabilire a salariilor și așa mai departe. Ne-am uh, concentrat pe uh, identificarea actorilor implicați, uh, pe uh, descrierea rolului lor în procesul de negocieri colective, am uh, observat că sunt mai multe tipuri de astfel de acorduri și am uh, ales o, o structură clasică pentru a putea urmări pentru a putea sintetiza uh, fluxul enorm de informații uh, colectate de Eurofund, Eurofound în uh, ultimii 15 ani. Ce eh, vă spuneam că au fost foarte multe studii și la parte cu privire la acest subiect. Multe dintre ele foarte detaliate. Am eh, ținut cont de studiile existente pentru a acoperi întreaga perioadă. Am uh, următorul diapozitiv. Am utilizat deci cercetarea existentă, am studiat uh, literatura academică și am apelat la corespondenții noștri în statele membre. Următorul diapozitiv, vă rog. Deci, începând cu actorii implicați, evoluțiile pe care le-am uh, observat se referă la principalii angajatori, organizații uh, de angajatori și uh, uniuni și confederații sindicale. Am observat a, da, sigur, e foarte greu de, evoluat, de evaluat această evoluție, fiindcă cifrele uneori nu sunt uh, foarte, uh, nu reflectă în totalitate realitatea, dar pe total se poate semnaliza o uh, scădere a densității uh, reprezentanții, reprezentării sindicale o tendință care a început uh, undeva în, uh, în la sfârșitul anilor 90 în anumite țări uh, tendințele sunt stabile însă datele sunt destul de greu de evaluat și de interpretat pentru că ele variază în funcție de dimensiunile companiilor, în funcție de reprezentarea acestora în organizații ale angajatorilor. Acum vă rog să trecem la următorul diapozitiv. Cum vă spuneam, acestea sunt uh, principalele tendințe în densitatea organizațională. Vedem aici care țări sunt stabile, în care țări a crescut această densitate, în care a scăzut și în care a scăzut uh, puternic. Există diferențe mari, vedeți, între est și vest. Sunt țări aici care au o tradiție îndelungată și eh, există eh, țările eh, din Europa Centrală și de Est unde creșterea este, este foarte puternică Practic asta este imaginea de ansamblu a situației în ceea ce privește părțile implicate în negocierea colectivă. În anumite țări, aceste acorduri colective sunt negociate uh, la modul uh, tripartit, uh, există mecanisme de mediere, și uh, Consiliului economico social So, dialogul social este foarte important, uh, acest lucru s-a observat uh, și pe durata crizei financiare recente în mai multe state din eh, Uniunea Europeană. Dialogul social a fost un instrument foarte util pentru a pune în practică schimbările necesare pe piețele uh, și în economiile statelor membre. Aici vedeți care sunt uh, procesele și evoluția proceselor privind uh, negocierile colective. Am încercat să fac niște analize privind cele mai importante trăsături unul dintre cele mai importante mecanisme uh, este posibilitatea de a transfera, de a transmite um, de a transfera um, reglementările dispoziției dintr-un acord uh, uh, dintr-un acord negociat colectiv la altul. Aceasta este o trăsătură particulară specifică anilor 90, însă din 2008 uh, încoace, în anumite țări, precum Irlanda, Grecia, Portugalia, România, au fost modificări de reglementare care dau posibilitatea de opt-out sau uh, de, uh, dau uh, posibilități de a ieși dintr-un acord colectiv prin alte practici practic, în ultimii 15 ani, uh, procesele legate de negocierea colectivă nu au suferit uh, foarte multe modificări, doar în cazul în care au apărut uh, schimbări legislative și e cazul celor patru țări de care vă vorbeam adinauri, unde se poate devia de la un contract negociat colectiv. Următorul diapozitiv. Yeah, this is also um, um, the, core, the, the deviation practices are related, of course, to the uh, trend. Aceste practici sunt conectate strâns de uh, tendințele pe termen lung de descentralizare începute la sfârșitul anilor 90. Decentralizarea a început înaintea crizei, sunt diverse evoluții în țările cu sisteme foarte puternice de negociere colectivă, dar după 2008 a, a avut loc o decentralizare accelerată în, mai ales în țările din Sud. Procesul de descentralizare, procesele de deviere de la contractele colective trebuie analizate ținând cont de problemele de coordonare. Coordonare înseamnă în negocierea colectivă ca acordurile colective sunt uh, realizate pe mai multe nivele, de exemplu există acorduri colective sectoriale sau la nivel de unitate pe același nivel și e nevoie de coordonarea acestor niveluri. Conform studiului nostru, coordonarea aceasta a slăbit din 2008 în uh, mai multe state, precum Grecia, Irlanda, România, în Portugalia, într-o oarecare măsură de asemenea. Și acest lucru e important pentru că centralizarea este o decentralizarea este o tendință de care vă vorbeam uh, mai devreme, care a început înainte de criza economică și se petrece diferit în statele membre. În unele state, precum Germania, unde există acorduri colective și sisteme bine puse la punct, această descentralizare a avut loc într-un mod coordonat, adică prin dialog social, prin implicarea um, lucrătorilor. Sindicatele au avut posibilitatea să-și spună părerea și nu a slăbit poziția lor în negocieri. Probabil că e ultimul diapozitiv acesta. Pe total, toate aceste tendințe care a, a, a, sunt reflectate de studiul uh, nostru, însă autorii consideră că toate aceste tendințe pot să fie sintetizate într-un singur indicator și anume rata de acoperire a contractelor colective. Aici, în tabel, vedem că la sfârșitul anilor 90 această rată de acoperire era în medie de 68%, deci 68% dintre lucrători erau incluși într-un acord colectiv iar în 2000 până în, în, în 2007, chiar înainte de criză, scăzuse la 67%, 66% cumva, iar uh, la sfârșitul lui 2013 era undeva în jur de 61%. E vorba de cifrele pe care le avem la dispoziție din 2000 uh, 12. Asta înseamnă 7% mai puțin decât în urma cu 15 ani. Trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când analizăm diverse aspecte. Important aici este că acele țări cu mai puțin de 40% acoperire. Numărul lor s-a dublat de la sfârșitul anilor 90 încoace. Vedem aici, pe partea dreaptă, că statele cu o rată de acoperire mare au rămas oarecum aceleași ca și cele cu acoperire mică, însă în mijloc, cele cu acoperire medie de la 40 la 60%, aici uh, se uh, produc uh, anumite schimbări. Aici asta înseamnă că o treime din țările europene nu sunt uh, um, incluse într-un sistem de negociere colectivă. Asta înseamnă că 3 din 10 lucrători europeni nu sunt uh, prinși într-un astfel de contract vedeți aici că în unele locuri, precum România, Bulgaria, Grecia, da, s-a trecut de la o, rată mică de acoperire la sfârșitul anilor 90, de la o rată mare de acoperire la sfârșitul anilor 90 la o rată mult mai mică în 2013. Aici pe hartă vedeți care au fost tendințele și schimbările. Atât am avut eu să vă spun. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru atenție. Recht herzlichen Dank. Jetzt Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Maria da Pascan Paslima în ceea ce privește situația din Portugalia. 10 minute v-aș ruga. Bună dimineața sau respectiv bună ziua tuturor. Titlul prezentării mele este Influența Troicii asupra eroziunii negocierilor colective în Portugalia, schimbarea regulilor și rezultate. Punctul de plecare, pentru că nu vom putea discuta întregul context și nu acesta este obiectivul, cred că se impune să subliniem faptul că politicile implementate în Portugalia, începând cu 2011, în special în anul 2012, 2013 și 2014 și în parte și în 2015, au fost rezultatul implementării în Portugalia a memorandumului de înțelegere cu Troica, care, în opinia mea, a reprezentat un uh, nivel uh, intervenționist din partea femeii și din partea nivelului european în domenii în care anterior nu făcuseră parte din domeniul de competență a femeii și uh, a Uniunii Europene. Mă refer aici la interferențe în negocierile colect- contractelor colective de muncă, în stabilirea salariilor, uh, și de aceea cred că putem vorbi despre o situație excepțională. Memorandumul de înțelegere care a fost semnat cu guvernul uh, <clears throat> Partidului Socialist în perioada guvernului de tranziție a mm, trebuit implementat de coaliția de centru-dreapta și într-un fel, această coaliție a reușit nu doar să implementeze memorandumul cu Troica, dar în anumite chestiuni a reușit chiar să meargă mai departe decât solicitările Troicii. Vă voi prezenta așadar câteva dintre chestiunile principale care au vizat implementarea memorandumului. Voi analiza impactul și voi face și câteva reflexii în această privință. Un lucru clar din memorandum de înțelegere a fost înghețarea salariilor și înghețarea carierelor, deci posturilor în schema de personal din sectorul public, ceea ce a blocat imediat orice posibilități de negociere cu privire la aceste chestiuni în sectorul public. Și asta în perioada 2012-2015. În același timp, a existat și solicitarea de a îngheța salariul minim obligatoriu, care a avut un impact în cursul acestor ani, nu doar din perspectiva veniturilor unei pături importante din uh, populație, dar uh, și asupra manierei în care se efecteau aceste negocieri colective, pentru că, practic, uh, nivelul uh, uh, inferior al schemei salariale uh, este salariul minim și când se blochează salariul minim, practic se blochează oarecum și negocierile pe această temă. În ceea ce privește schimbarea cadrului legal, a, în ceea ce privește contractele colective, principalele schimbări fost următoarele. Unul din principalele obiective a fost centralizarea uh, Centralizarea din perspectiva memorandumului se lega de competitivitatea salariilor și flexibilitate. Ce fel de descentralizare a fost aceasta? Trebuie să revenim în 2008, pentru că Codul Muncii din 2008 și 2009 spunea că structuri nesindicale reprezentative la locul de muncă puteau încheia contracte colective dacă aveau mandatul sindicatelor. Asta a fost ceva nou, pentru că anterior, pentru că ce s-a întâmplat și ce se mai întâmplă oarecum într-o anumită măsură, este că sindicatele au uh, competența de a negocia la nivelul companiei, indiferent de, nivel, de mărimea companiei. În 2008 a fost introdusă această regulă, așadar, structuri reprezentative nesindicaliste puteau uh, negocia, dar cu un mandat al sindicatelor și doar în companii cu peste 500 de angajați. Solicitările troicii de a scădea pragul pentru aceste negocieri au existat și s-a mai spus că acești uh, reprezentanți ai angajaților puteau negocia fără un mandat din partea sindicatelor. Ce s-a întâmplat la nivelul implementării și vedeți acest lucru în roșu, este că negocierile fără mandat <clears throat> din partea sindicatelor nu au avut loc pentru că este interzis acest lucru de către Constituția portugheză însă s-a scăzut numărul uh, angajaților necesari pentru că într-o companie să poată aibă loc aceste negocieri. Este oarecum un lucru ciudat în Portugalia, pentru că dacă ne uităm la densitatea sindicalistă în uh, În Spania, în conformitate cu statisticile unui institut specializat din Amsterdam, asta se ridică undeva la 18%. Dar pe de altă parte, Portugalia este acea țară în Uniunea Europeană cu cel mai scăzut procentaj de firme în care există structuri reprezentative. Doar 8% din companiile uh, din Portugalia au o astfel de reprezentare. Care a fost așadar ideea descentralizării în acest context? Împreună cu aceste demersuri, Troica a mai cerut și o schimbare a regulilor de prelungire a contractelor colective care până atunci fuseseră oarecum automate era uh, suficient ca partenerii sociali să solicite această prelungire. S-a introdus așadar o regulă conform căreia doar organizațiile care reprezentau 50% dintre angajați puteau This was in place. să solicite acest lucru. Uh, Rezultatele au fost dramatice și o schimbare s-a produs în ultima perioadă lui 2014, care n-a oferit oarecare marjă de prelungire, dar n-a rezolvat întreaga problemă. Și nu în ultimul rând, ideea de a reduce perioada în care se putea prelungi o, un contract colectiv a fost o solicitare a Troicii a fost uh, implementată tot ca măsură în ultimul trimestru lui 2014. Și din nou, nu în ultimul rând, posibilitatea negocierilor individuale la locul de muncă în ceea ce privește timpul de lucru și conturi speciale pentru timpul de lucru a fost introdusă fără uh, interferența sindicatelor, ceea ce a fost uh, din nou înțeles ca un fel de poziție împotriva sindicatelor. Vă spuneam anterior că guvernul a luat o serie întreagă de măsuri care chiar au depășit cadrul memorandumului de înțelegere. În sectorul public nu s-a procedat doar la înghețarea salariilor, ci și la o reducere nominală a salariilor, care a început în 2011, deja înaintea Troicii, dar apoi a fost uh, continuată de către acest guvern. Și toate salariile care depășeau 1500 de euro au avut de suferit. De asemenea, s-au tăiat uh, bonusuri pentru concediu și um, primele de Crăciun. De asemenea, s-a sporit uh, săptămâna de lucru de la 35 la 40 de ore. Uh, s-au uh, blocat uh, locurile vacante în sectorul public fără compensare. Au mai existat și alte măsuri în ceea ce privește plata orelor suplimentare. Aici vă prezint un tabel pe care îl puteți analiza mai în detaliu uh, ulterior, însă aș dori să vă explic ce s-a întâmplat cu acest flux. The, uh, collective bargaining co- Pentru că colegul de la Eurofund a explicat acoperirea cu contracte colective de muncă. Uh, în ceea ce privește baza de lucrători acoperită. Aici noi uh, analizăm lucrurile din partea fluxului, a dinamicii numărului de contracte colective de muncă. La asta se referă acest tabel. Și ceea ce mai rezultă clar este că am asistat la un declin uh, clar în ceea ce privește acordurile, uh, contractele colective sectoriale, în timp ce contractele colective în nivel de companie au înregistrat o fluctuație mai slabă, numărul de lucrători acoperiți în această perioadă prin renoirea contractelor colective sau prin contracte colective noi a scăzut în mod dramatic de la un milion la de la 1.400.000 la circa 400.000 de 200.000 din 2013 încoace. Dacă ne uităm la rata fluxului de acoperire, situația este și mai dramatică în 2009, 2010, 2011, circa 50% dintre lucrători erau acoperiți de acorduri, de contractele colective existente. Asta ca procentaj al forței de muncă. Procent care scade la circa 10% în 2012, 2013, 2014. Tendința salariilor Trebuie să analizăm lucrurile ținând cont de faptul că în acești trei ani, 2012 încoace, doar un mică parte din populație a beneficiat de majorări sau actualizări salariale în baza unor contracte colective de muncă. Consecința a fost un declin clar a veniturilor în Portugalia. Și dacă ne uităm la alte motive pentru aceste evoluții în Portugalia, constatăm că acest lucru a dus la sporirea inegalităților și a sărăciei. În concluzie, putem spune că măsurile care vizează centralizarea, chiar în condițiile unei legislații noi și unor reguli noi, nu au avut niciun fel de impact înghețarea salariului minim și criterii mai stricte uh, în ceea ce privește uh, contractele colective au avut un impact negativ. Reguli noi cu privire la reziliere și continuarea contractelor colective uh, au făcut să existe un, o sporire a cererii din angajatorilor pentru rezilierea acestor contracte și au existat și măsuri suplimentare neprevăzute de uh, memorandul de înțelegere, în special în uh, sectorul public. Iată ca și concluzie, negocierile colective au fost blocate și în special măsurile neprevăzute de memorandumul de înțelegere au avut un impact enorm în reducerea costurilor uh, salariale. Acum situația de după Troica, dacă mai mi-acordați un minut, vă rog. În uh, ultimul trimestru al lui 2014 au avut loc uh, câteva modificări, inclusiv creșterea salariului minim, creștere foarte limitată de la 485 de euro la 505 și s-au făcut câteva modificări în ceea ce privește procedura de prelungire a contractelor uh, colective de muncă. Deci câteva îmbunătățiri, dar foarte limitate. Chestiunea cea mai importantă care trebuie subliniată se referă la noul ciclu politic uh, deschis de noul guvern socialist uh, începând cu noiembrie 2015 is an alliance with the goal of care Uh, își dorește să întoarcă pagina în acest capitol uh, în ceea ce privește austeritatea. Acum se dorește o inversare graduală a scăderii salariilor nominale în sectorul public, revenirea la săptămâna de 35 de ore din uh, sectorul public și creșterea treptată a salariului minim. În același timp, programul guvernului PS Uh, se angajează să promoveze um, negocierea contractelor colective de muncă în sectorul public, să favorizeze um, și um, contracte colective sectoriale, să faciliteze și acordurile la nivel de firmă și să îmbunătățească dialogul social uh, la nivel tripartit, la nivel național. Există în momentul de față o discuție cu privire la maniera în care trebuie analizată valabilitatea unui contract colectiv de muncă, extinderea acestora, pentru a vedea cum putem modifica aceste reguli pentru a oferi posibilitatea unei redresări după ceea ce a fost considerat un dezastru în negocierile contractelor colective de muncă în Portugalia. So, nun, danke schön, uh, äh, Dr. Aurora Trif. Uh... Äh. Mulțumesc, doamna Aurora Trif, cu privire la situația din România. V-aș fi recunoscătoare dacă v-ați încadra în acele 10 minute pentru că am, avita, am evita astfel ca interpreții să se supere foarte tare pe noi. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat să discutăm impactul programului Troicii asupra negocierilor colective de muncă în România, argumentul meu fiind acela că Troica a dus la o schimbare modif- radicală în instituții instituțiile care se ocupă de contracte colective de muncă. Uh, o să mă concentrez pe trei aspecte principale. În primul rând, impactul foarte mare al măsurilor de austeritate asupra negocierilor colective, asupra lucrătorilor, asupra partenerilor sociali și apoi o să văd modul în care partenerii sociali se descurcă cu aceste probleme. Pe această planșă Observați că România, înainte de criză, ca și Irlanda, avea o creștere a PIB-ului destul de mare. În ciuda acestui fapt, însă deficitul totuși a crescut. A venit criza în 2009 și guvernele au trebuit să împrumute bani de la Troica și vedeți pe următoarea imagine că România a împrumutat aproximativ 23 de milioane mult mai puțin decât Grecia și așa mai departe. Iar uh, guvernul de centru-dreapta a implementat niște măsuri de austeritate excepționale. Și care ar fi aceste măsuri? Le puteți vedea pe contarea plajă, uh, Vă rog, deci, să ne arătați măsurile substanțiale de fond am uh, auzit despre înghețarea salariilor în România. În România au avut loc reduceri salariale cu 25% în sectorul public. În plus, și alte alocații au fost uh, tăiate, reduse, iar angajații a trebuit să-și ia 10 zile de concediu fără plată, ceea ce a dus la alte reduceri ale veniturilor substanțiale. 25% numai din această scădere salarială uh, a fost recuperată încet, încet uh, în următorii ani. Apoi, uh, măsurile de proceduri um, sau procedurale au avut consecințe pe termen lung asupra negocierilor colective. Și programul Troici a fost foarte important în acest sens S-a cerut de reglementarea pieței muncii și ajungem în sfârșit la planșa de față ratele șomajului. Rigiditățile de pe piața muncii și șomajul nu au fost probleme mari în România, dar asta pentru că între 7 și 8% dintre români au părățit țara din 2007 încoace și vedeți foarte bine cifrele de care vorbesc. Așadar, pe următoarea planșă, Vedeți care sunt principalele modificări la nivelul drepturilor individuale. Vedeți că angajatorii au căpătat din ce în ce mai multe drepturi pentru a angaja și concedia după plac, inclusiv să-i dea afară, dacă e cazul, pe reprezentanții sindicatelor. De asemenea, Uh, timp de lucru flexibil în funcție de nevoile sale ale angajatorului, așadar, și de asemenea angajatorii au putut de asemenea să modifice sarcina de lucru după cum e, uh, doreau, uh, pe când aceasta înainte era fixată prin negocieri colective. Apoi, tot la nivelul modificărilor în drepturile colective de astă dată, dialogul social se numea așa, Uh, până în 2011, dar el a fost introdus unilateral de guvern, fără să țină cont de ce cred partenerii sociali, de fapt, și acest dialog social nu permite partenerilor sociali să negocieze acorduri colective între sectoare, pe când înainte de 2011 existau acorduri naționale colective. Și atunci nu s-au mai semnat, au mai fost negocieri de acorduri selective în sectorul privat deloc și unele dintre acordurile existente au fost uh, prelungite și, de fapt, uh, a scăzut foarte mult numărul de acorduri colective de, um, în România și, bineînțeles că totul a depins de numărul de persoane dintr-o firmă cuprinse în sindicate. Deci, este foarte clar că au scăzut numărul de contracte colective, dar chiar și când se negociau contracte colective sau acorduri, uh, asta a devenit și mai complicat pentru că a scăzut sau s-a modificat și pragul de acoperire a sindicatelor în întreprinderi. Aceasta a scăzut foarte mult între 2010 și 2014, practic, o treime dintre aceste contracte sau negocieri au dispărut. Observăm că și aceste contracte, mă refer la negocieri colective conduse de reprezentanții sindicatelor și acestea au scăzut foarte mult. Bineînțeles că există și acorduri care sunt negociate direct de către angajați, dar vă închipuiți că nu au o calitate foarte bună față de cele negociate de sindicate. Și următoarea planșă vă arată principalele cazuri în care se arată că pe o anumită branșă sindicatele sunt foarte puternice uh, și pe de altă parte au relații foarte bune cu patronatul. Principalele schimbări observate în cadrul acestor negocieri s-au, avut loc la nivelul uh, poziției angajatorilor și s-au redus salariile, într-un caz, pentru că s-a redus timpul de lucru, apoi s-a redus uh, forța de muncă, personalul și așa mai departe. Și în alt caz, uh, toți angajații au primit contracte pe durată determinată, asta în cazul cel mai bun. Aș mai spune că Există și situații în care nu existau uh, acorduri colective, s-a schimbat uh, patronatul și noi patroni au, erau foarte autoritari și tocmai ei nu aveau sindicate în această firmă și s-au creat, s-au creat sindicate pentru a contracara aceste tendințe autoritare ale patronatului în 2014. Care ar fi impactul acestor schimbări? el depinde de la o firmă, de la o întreprindere la alta, depinde și de uh, atitudinea patronatului față de lucrători și în condițiile în care patronatul a, a avut prerogative sporite din 2010 încoace, dar mai depinde și de capacitatea sindicatelor uh, puternice de a mobiliza lucrătorii și am vorbit cu un lider de sindicat și mi-a spus fiecare uh, uh, om din compania noastră face parte din uh, sindicat, însă angajatorii știu că eu nu pot să-i mobilizez pe toți, deci e inutil. Apoi, consecințe asupra partenerilor sociali. Pentru ambii parteneri sociali s-a a sporit fragmentarea, diviziunile și, de fapt, asta ajută actorul, statul, pentru că el poate să impună ce modificări dorește. Asta s-a verificat și guvernul de centru-dreapta și de centru-stânga în România. Ce s-a uh, făcut până acum pentru a rezolva aceste probleme? Sau alte uh, două inițiative. Cea mai uh, importantă a fost luată de către guvernul de centru-stânga, care a venit la putere în 2012 și a avut uh, un protocol cu toate sindicatele și cu principala organizație a patronatului pentru a modifica regulile în linii în conform uh, indicațiilor OMI. Însă Troica a spus că nu dorește așa ceva și a fost foarte surprinzător să văd că au spus că nu are sens să existe prin o conformitate cu principalele prevederi ale Organizației Mondiale a Muncii. Așa s-a întâmplat. Apoi, alte inițiative la nivelul companiilor. Mobilizarea lucrătorilor. Alt fenomen interesant. După 2009 s-a încercat și reușit organizarea în companiile multinaționale de vânzări Uh, informatică, IT și așa da exemplul uh, Dacia Renault, care este foarte bine prezentat, uh, este foarte prezentă în România și care are și o bună prezență sindicală. Ei au reușit să obțină niște măriri de salariu, dar după ce au avut, au trecut printr-o grevă de 60 de zile. Ce vreau să vă spun este că instituțiile care se ocupă cu acordurile și negocierile corective a suferit o mare descentralizare. Troica a făcut astfel încât aceste lucruri s-au înrătățit și mai mult, diviziuni așadar în sânul partenerilor sociali și, de fapt, negocierile colective, practic, au primit o lovitură fatală, s-au făcut puține pentru a reveni la o situație mai normală. Ce se poate face așadar pentru ca România să regăsească un nou spirit în negocierile colective? Este foarte clar că e nevoie de o schimbare a legislației, așa cum spun partenerii sociali, pentru a le face conforme cu cele de la Biroul Internațional al Muncii. Pe de altă parte, este foarte clar că și partenerii sociali nu se bucură de o foarte mare legitimitate. Pentru a spori această legitimitate, uh, se poate spune că anumiți lideri, anumiți lideri de sindicat încearcă să, fac ceva, să facă ceva, să se organizeze. Am discutat însă și cu reprezentanții ai patronatului, care încearcă și ei să, vadă, să facă pentru a respecta mai bine drepturile lucrătorilor. După părerea mea, ei au nevoie de mai mult sprijin și este clar că sindicatele care au reușit să organizeze pe cei din companiile multinaționale au fost sprijiniți de colegii lor din Germania, din Danemarca, din alte părți. Deci este foarte clar că merită să fie în continuare formați, pentru asta este nevoie de bani. Vă mulțumesc foarte mult și aștept uh, întrebări. Recht herzlichen Dank. Ich muss sagen, das erste Zwischenergebnis jetzt. Mulțumesc foarte mult. Acum trebuie să închidem ședința. E nevoie de pauză pentru că trebuie să digerăm toate aceste informații, în aceste informații, prezentări foarte importante, însă... Könnten Gewerkschaften și aș dori să sintetizez. Dacă ar fi după voia Troicii, atunci sindicatele ar putea să mai încheie contracte colective de muncă doar pe 29 februarie între ora 24 și ora 0. Cred că ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră nici măcar nu este rezultatul final în, în ceea ce privește evoluția salariilor. În diferitele state membre acest lucru uh, durează în continuare. În um, Grecia, situația din 2011-2014, știu că din cele 17 contracte colective de muncă, 70% au fost realizate de uh, reprezentanții care nu făceau parte din uniuni sindicale și o mare majoritate acestora au dus la scăderi de salarii. Probabil că dacă analizăm situația peste 2 ani, probabil că situația se va mai um, deteriora încă o dată dramatic și în ceea ce privește evoluția salariilor și că lucrurile nu se vor opri doar la granița statelor care se confruntă cu criza acum. Cred că de asta trebuie să fim conștienți cu toții. Asta doar ca un prim comentariu din partea mea. După amiază vom avea ocazia să uh, mai uh, accentuăm și să aprofundăm aceste lucruri. Vă doresc o pauză de prânz în care